Pan Przewodniczący! Hello. Good morning, colleagues. Bună ziua, dragi colegi! Începem uh, sesiunea de azi dimineață și primul punct de părnea de zi este raportul domnului Salvador Gariga Poleda asupra unui nou cadru financiar multianual pentru o Europa competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii. Domnul raportor este primul care va lua cuvântul. Domnul Gariga Poledo, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule președinte, domnule comisar <clears throat> Lewandowski, dragi colegi. De 23 de ani de zile avem